Good afternoon, dear colleagues, please. Bună ziua, dragi colegi. Vă rog să luați loc. Vom începe ședința. Buenas tardes a, a todas y a todos. Vamos a dar comienzo con la sigur. Haideți să începem. Ședința de astăzi a comisiei noastre. Sper că puteți uh, să mă urmăriți. După cum spuneam, o să începem uh, ședința de astăzi cu primul punct de pe ordinea de zi și anume votul privind bugetul pe 2017. La început aș vrea să vă informez că există o echipă care ne va filma în această după-amiază. Deci dacă vă treziți cu o cameră în față dintr-o dată, să știți că este o echipă de filmare care face un documentar și care va urmări activitatea comisiei noastre. Așadar, începem cu voturi. Există un singur vot în această după amiază pe bugetul pentru 2017, proiectul de buget. Raportorul este doamna Viorica Dăncilă. Doriți să luați cuvântul, stimată doamnă? Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegelor și colegilor pentru aportul adus în cadrul acestui raport și, de asemenea, să mulțumesc secretariatului, Uh, s-a obținut un raport, sper eu, bun, care sper să aibă un succes în comisie și sper să se bucure de un succes și în cadrul plenului Parlamentului. Vă mulțumesc tuturor! Pues muchas gracias, señora... Vă mulțumim foarte mult, doamnă Dăncilă. Atunci, haideți să începem votul. Amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se aprobă. Compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 8, nu-l votăm. Este doar un amendament lingvistic. Amendamentul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, verificăm electronic, deci amendamentul 9. Așteptați un pic ca să rezolvăm o problemă la sistemul de vot. Se abre la votación. Deschidem votul. Șaptesprezece pentru, unsprezece împotrivă, se aprobă. Amendamentul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri aprobat. 13 pentru, împotrivă, abțineri aprobat. 14 pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Compromisul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Acum votăm uh, avizul astfel amendat. Votul este deschis. Se aprobă 25 pentru, niciunul împotrivă, 3 abțineri. Felicitări, doamnei Dăncilă.

rolul femeilor în soluționarea conflictelor și reconciliere. Experții sunt invitați la ora 4. Trebuie să așteptăm 15 minute, mai mult sau mai puțin, pentru că nu putem uh, începe fără ei. În regulă? Deci reluăm la ora 4. Reluăm ședința la ora 4 și audierea.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

Bueno, queridos colegas, vamos. Dragi colegi, haideți să uh, reluăm uh, ședința. Suntem la punctul 6 de pe ordinea de zi, rolul femeilor în rezolvarea conflictelor și reconcilierea. Vom avea un schimb de opinii cu doamna Schumacher, de la UN Women, organizația UN Women. O cunoaștem deja pentru că am avut uh, marea plăcere de a discuta cu ea cu alte ocazii. Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit uh, din nou în fața acestei comisii. Și de asemenea avem alături de noi în această după amiază pe doamna uh, Robi de Malin și pe domnul Basama Ramin, de la organizația Parent Circle, Cercul Părinților. Este un ONG compus din uh, părinți, mame și tați uh, care și-au pierdut copiii uh, palestinieni sau izraelieni în conflictul israelo-palestinian și uh, au ales calea reconcilierii mai degrabă de cea a răzbunării și fac o activitate extraordinară. De multe ori am văzut cât de important este să susținem uh, uh, ONG-urile care acționează. În primul rând, uh, am vrea să vă mulțumim că vă aflați aici, dar și pentru munca noastră de zi cu zi. Vreau să vă spun că după ședință, la ora 6, Uh, va avea loc uh, inaugurarea unei expoziții foto a acestei organizații, uh, Cercul Părinților. Și sunteți cu toții invitați. Posición por supuesto, para poder acudir y verla en cualquier... La inaugurarea acestei expoziții. Sau puteți să o vedeți mai târziu, dacă doriți. Acum, înainte de a da cuvântul oaspeților noștri, vom urmări o, un, scur, o, un scurt uh, clip uh, al uh, campaniei Pași către pace, cred că este pregătit. Sound. starts again in Strength to never give up. And I say, I have no choice.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 vizionat acest uh, filmuleț și ne-a impresionat pe fiecare, sunt sigură. A trezit ceva în interiorul nostru, pentru că, după cum știți, noi avem anumite responsabilități în activitatea noastră și dacă ne gândim că fiecare poate să facă ceva, să găsească uh, o modalitate de a găsi soluții, de a găsi modalitatea de reconciliere, așa cum o fac aceste familii, atunci sunt sigură că am fi mult mai uh, angajați în activitatea noastră. Așadar, haideți să începem schimbul de opinii și am să dau întâi cuvântul doamnei Robei de Malin. Aveți aproximativ uh, 10 minute, astfel încât uh, toată lumea să poată să ia cuvântul. Doamna Elena, aveți cuvântul. În interesul egalității de gen, l-aș fi rugat pe Basan să vorbească întâi, dar vă mulțumesc totuși că mi aș dat cuvântul. Mă bucur că ne-ați invitat, vă mulțumesc. E atât de important să transmitem și un alt mesaj din Israel și din Palestina. E de important să vedeți că este posibil să nu continuăm să ne omorâm unii pe alții. După ce fiul meu, David, a fost ucis de un țintaș palestinian, m-am alăturat Parent Circle și mi-am dat seama că acest om nu l-a omorât pe David pentru că era David. Dacă l-ar fi cunoscut, nu ar fi putut să o facă. L-a omorât pentru că era reprezentantul unei armate uh, ocupante și e greu să spun asta, dar acesta este adevărul. Așadar, dacă vrem să ajungem la reconciliere, va trebui să spunem adevărul. David era student la Universitatea din Tel Aviv și își făcea masterul în filozofie, în educație. Era parte a mișcării pentru pace și era președintele Consiliului Studenților. Um, nu știu de unde uh, și-o fi luat uh, motivația. Nu știm cine a fost persoana din spatele acestei, din, din spatele puștii care l-a omorât. Atunci când a fost chemat uh, în rezervă ca toți uh, tinerii israelieni, era sub presiune și a venit la mine și mi-a spus că nu vrea să servească în teritoriile ocupate, dar ce, ce pot să fac? Pentru că se întreba ce se va întâmpla cu studenții lui, pentru că el preda filozofie studenților care urmau să fie recrutați în armată. Dar, dacă merg, voi trata oamenii cu demnitate și așa vor face și toți soldații mei, pentru că era ofițer ca grad. Deci, crezi că vezi persoana din spatele armei, dar de fapt nu o vezi. Și aceasta este dilema cu care se confruntă tinerii noștri care cresc în Israel și este atât de trist să-ți imaginezi că acest copil care urma să meargă la Oxford ca să-și facă doctoratul a fost ucis fără rost, fără rost, pentru că moartea lui nu a adus nimic bun, nimeni nu a beneficiat de pe urma asta, nu a adus uh, pacea cu un pas mai aproape, din potriva a creat mai multă ură în acest ciclu al violenței care a continuat. Și am înțeles ce a spus el atunci când a zis că va trata oamenii cu demnitate. Un palestinian care a venit la o întâlnire în Tel Aviv stătea și se uita la mine și nu putea vorbi. Și l-am întrebat uh, ce se întâmplă. Și mi-a spus înainte, cu o zi de a muri David, eu am trecut prin acest punct de control și un tânăr înalt a venit să vorbească cu mine și mi-a spus, îmi pare rău, trebuie să vă verific documentele. Este datoria mea. Și o să o fac cât mai repede posibil. Și au început să vorbească. Și pe când au încheiat conversația, am mers mai departe. Dar acest om a spus, în ziua următoare când am auzit că a murit, băiatul dumneavoastră mi-a părut atât de rău. Și aceasta este munca pe care o facem noi la Parent Circle. Dacă poți să vezi umanitatea în cealaltă persoană, atunci ești cu un pas mai aproape de încheierea acestui ciclu vicios a, al violenței care, de pe urma căruia suferim toți. După ce David a murit, n-am știut ce vreau să fac cu viața mea, dar am știut că vreau ca alții părinți, alte femei, alți bărbați să nu treacă prin aceeași suferință, pentru că nu este nimic mai rău decât să-ți pierzi un copil. Nu, nu trece această suferință, înveți doar să trăiești cu ea și în fiecare dimineață când te trezești, sper că a fost doar un coșmar. Un um, om religios um, a venit să mă viziteze și m-a invitat să vin la un seminar în estul Ierusalimului cu familii palestiniene care pierduseră copii și am spus nu, nu, nu vreau să-mi petrec timpul cu alți părinți uh, care suferă pentru că mi s-a părut imposibil acest lucru. Nu mi-am dat seama că aceștia erau oamenii care chiar înțelegeau, erau singurii oameni care puteau să înțeleagă și să empatizeze cu mine. Și apoi m-am întâlnit cu mame palestiniene și când m-am uitat în ochii lor, am recunoscut că lacrimile aveau aceeași culoare. Și atunci mi-am dat seama ce forță puternică putem să constituim dacă ieșim în față împreună și vorbim cu o voce unică, dacă putem să călătorim în lume și să aducem acest mesaj al speranței oamenilor, dacă ar putea să înțeleagă cât de important este să nu fii pro-Israel sau pro-Palestina, ci să fii parte a soluției pentru că ce faceți în toate țările dumneavoastră este să importe acest conflict în țările dumneavoastră, creând ură între israelieni și um, musulmani și sunt sigură că nu vreți să faceți acest lucru, dar trebuie să deveniți parte a soluției, nu să luați o parte sau cealaltă. Nu vă spun să nu fiți împotriva ocupației. Eu cred că ocupația distruge fibra morală a Israelului și eu vreau să trăiesc într-o țară morală, îmi iubesc țara. Dar dacă continuăm să ocupăm teritorii, atunci nu vom avea un viitor. Și deci trebuie să ne susțineți să punem capăt uh, acestei politici de ocupare, nu aducându-ne în genunchi, ci readucându-ne la rațiune în Israel. Avem un grup al femeilor foarte puternic. Astăzi a venit momentul ca femeile să vină la masă. Nimeni nu ne întreabă dacă să mergem la război, să negociem. Nimeni nu ne întreabă oare să semnăm un tratat de pace? Și cine sunt victimele războiului în cele din urmă? Femeile și copiii. Mi-aduc aminte, în ultimul război din Gaza, am fugit din apartamentul meu în uh, adăpost când s-a a căzut o rachetă și era o femeie care stătea cu un beluș în brațe și m-am gândit cât, uh, cât sunt de norocoasă. De ce am spus asta? Pentru că eu am putut să cobor în adăpost, am avut un loc unde să mă adăpostesc când uh, a venit racheta. Dar ce se întâmplă cu femeile din Gaza, care nu au unde să fugă? Dacă își părăsesc casele, uh, atunci poate că vor fi omorâte de Hamas. Dacă rămân în case, atunci poate vor fi omorâte de o bombă israeliană. Deci nu are de ales. Și o femeie dintr-un uh, sat de lângă Gaza, o femeie israeliană, am auzit-o vorbind la radio și spunea că are trei copii și are 15 secunde ca să ajungă la adăpost și unul dintre copii este uh, într-un scaun cu rotile pe cine, pe care dintre ei să ia cu el, cu ea. Înțelegeți care sunt consecințele acestei nebunii? Cât de mult avem nevoie de susținerea dumneavoastră pentru o soluție, pentru a găsi o soluție. Înțeleg că situația e dramatică în Orientul Mijlociu, dar viitorul dumneavoastră este strâns legat de ceea ce se întâmplă acolo. Sper că veți veni la expoziția de la ora 6. Este o expoziție foarte interesantă. Se numește Prezența vidului. E vorba de cinci femei israeliene și cinci femei palestiniene care și-au pierdut toate un membru al familiei apropiate. Sunt uh, poze foarte frumoase, ca o, de exemplu, o prăjitură din care lipsesc două felii pentru că femeia și-a pierdut doi brați sau un, un pat care nu a mai fost uh, făcut de când femeia respectivă și-a pierdut doi fii. Dar există un mesaj de pace, un mesaj de speranță acolo, așa nume faptul că putem împreună să facem ceva și sunt sigură că și dumneavoastră puteți să faceți. În Cisjordania m-am întâlnit cu multe femei palestiniene care uh, au uh, talentul de a lucra la uh, broderii, dar nu aveau bani să cumpere materiale bune. Și Poate că lucrau 10 zile pentru o piesă care se vindea cu câțiva euro. Oamenii cumpărau acest lucru pentru că le era milă de ele. Dar vă rog să vă gândiți ce înseamnă pentru o femeie atunci când faceți acest lucru și care ar fi stima de sine a ei dacă ar ști că îi cumpărați produsul respectiv pentru că vă e milă de ea. Și de aceea, împreună cu școala din Tel Aviv și cu școala de artă de la Londra, am desfășurat un proiect. Am creat o pasăre a reconcilierii, care are o calitate magică. Așa am întâlnit-o pe Julie, care m-a adus aici, pentru că această pasăre este creată de către femeile din Palestina, poate fi pusă pe pantof, cum ați văzut în uh, videoclip, sau uh, poate fi aplicată și uh, pe... Puteți să o aplicați și dumneavoastră pe uh, pantofii dumneavoastră și veți primi o, acest simbol dacă veniți la expoziția noastră. Și dacă vă întreabă cineva, atunci o purtați, purtați acest simbol pentru că vă doriți să se găsească o soluție și Barbara Streisand și uh, Kate Blanchett și alte uh, artiste au acest simbol pe pantofilor. M-aș bucura foarte mult să vă văd acolo și să vă răspund la întrebări despre activitatea pe care o facem noi pe teren. Viziunea noastră la Parent Circle este să avem un proces de reconciliere ca parte integrantă a oricărui acord de pace uh, pe viitor. Uh, am fost la Casa Albă și ne-am îmbrățișat și am mâncat hummus împreună, dar sunt mulți oameni care nu au fost implicați în mișcarea noastră. Fără un proces de reconciliere, nu vom avea decât un armistițiu pentru viitor, până când izbucnește din nou războiul. Mulțumesc! Muchas gracias, señora Damelin, eh, por... gracias, Dan Damelin, cuvintele dumneavoastră. Am fost profund mișcați de cele pe care le-ați spus. Și am văzut cât de important este să găsești tăria să faci ceva în care chiar crezi. Dau cuvântul lui uh, Basam Aramin. Mulțumesc! Văd că sunt mai mulți interpreți uh, decât uh, uh, cei prezenți în sală. Pot să vorbesc arabă? Nu. <laughs> Araba este o limbă europeană. Uh, o femeie care poate să uh, lege leagănul cu o mână poate să ducă lumea în uh, cealaltă mână. Femeile nu se așteaptă de la noi bărbații să fie liberate Trebuie să vă eliberați singure. Este foarte greu să crești sub ocupație străină nu înțelegi limba, nu înțelegi de ce au venit în satul tău unde tu ești un copil și vorbesc acum despre copiii palestinieni. Uh, m-am trezit că sunt luptător la vârsta de 13 ani și am uh, arborat steagul palestinian, ceea ce era o crimă la vremea respectivă. La 16 ani am găsit uh, niște Uh, arme uh, vechi uh, lângă Hebron, în statul nostru, și niște grenade, însă nimeni n-a fost rănit pentru că nu știam cum să le folosim. La 17 ani am fost arestați, unul dintre noi am primit 21 de ani în închisoare, iar eu am primit șapte ani. Am aflat în închisoare că dacă îți cunoști Inamicul uh, pot să-l uh, omor uh, dacă însă îl urăști, nu mai poți să mori tu. Am învățat ebraica ca să pot să înțeleg. Nu știm nimic despre asta, pentru că e foarte greu să simpatizezi cu enemicul sau cu inamicul sau cu durerile acestuia. După câteva minute după ce am privit uh, filmul, am uh, început să plâng. Am simpatizat cu acești oameni. A fost foarte greu pentru mine să aflu despre aceste crime. Uh, M-am gândit că o să mă bucur să văd pe cineva care îi uh, torturează pe uh, israelieni care au uh, m-au uh, obligat să trăiesc uh, ororile ocupației, dar n-am putut. În închisoare nu vorbim unul cu celălalt, cu celălalt ne urâm pur și simplu. Palestinienii n-au nevoie să fie educați pentru a urâ. Noi îi urâm, urâm brutalitatea lor, ocupația. Au încercat să ne uh, strivească umanitatea cu fiecare clipă, însă vrem să supraviețuim. Uh, vrem să continuăm cu lupta armată împotriva uh, inamicului nostru. Și uh, cazul nostru, cauza noastră este mai importantă decât uh, oricare. În 1992 am fost eliberat din închisoare după șapte ani și în continuare cred în lupta armată împotriva uh, inamicului. După acordul din 1994 ne-am schimbat punctul de vedere. Ne-am uh, gândit că dacă liderii uh, noștri au semnat un astfel de acord, de ce uh, a trebuit să petrec șapte ani uh, de în închisoare? Uh, Sute de ani am încercat uh, să ne omorâm unii pe alții și rezultatul până acum este că Israelul uh, nu este sigur, Palestina nu este liberă, sângele curge, victimele uh, sunt în fiecare zi altele. băiatul meu nu se va duce în închisorile israeliene, nu va arunca cu piatra pentru că uh, Uh, îl voi educa în sensul ăsta. Trebuie să vorbim despre pace, educându-i pe copiii noștri. Din păcate, însă, realitatea este mult mai puternică decât teoria. Ocupația continuă, brutalitatea, ura continuă, violența este permanent prezență. În 2002 uh, am uh, auzit despre refuznici, cei care uh, refuză, israelienii care refuză să servească armata în uh, uh teritoriile uh, ocupate. Am uh, dorit să îi întâlnesc, să înțeleg de ce refuză. În 2005, uh, patru palestinieni, foști prizonieri, eram unul dintre ei, s-au întâlnit cu șase Um, soldați israelieni. Uh, gândiți-vă că noi ne-am uh, cunoscut uh, și dacă până atunci nu doream decât să ne um, omorâm unii pe ceilalți, atunci am ajuns să discutăm despre pace. Am ajuns la un număr de 300 de membri Sloganul nostru a fost cel al lui Nelson Mandela, dacă vrei să faci pace cu dușmanul, trebuie uh, să îl cunoști. Trebuie să avem încredere unul, unii în ceilalți. Nu trebuie să ne iubim neapărat, ci putem să uh, trăim în pace fără să ne iubim în mod neapărat. Uh, Sigur, uh, în Israel și în Palestina nu e, nimic nu este sigur, deși lucrurile nu sunt egale, ceea ce nu este o situație normală, nu e o viață normală. Nu poți să-ți protejezi copiii, nu poți să te aperi pe tine. În 2007, în ianuarie 2007, după 2 ani, după ce a fost creată organizația Combatanți uh, pentru uh, Pace, uh, Fica mea de 10 ani a fost omorâtă de uh, soldații uh, israelieni uh, chiar în fața școlii, după ce și-au terminat uh, examenele. Uh, a fost uh, rănită și două zile mai târziu a murit în uh, spital. Uh, asta este calea leneș, o numim noi. Uh, răzbunarea. Este foarte un sentiment uh, pe care fiecare om poate să-l trăiască, mai ales când pierzi un copil de 10 ani. La vremea uh, respectivă am sperat că va fi ultima victimă a soldaților israelieni și palestinieni. Din păcate, nu s-a întâmplat asta mai bine de 100 de uh, uh, soldați uh, israelieni din organizația uh, Combatați pentru Pace au plâns uh, moartea ei. Uh, trebuie să încercăm să creăm punți mai multe cu partea cealaltă. M-am alăturat uh, acestei uh, organizații uh, Parents Circle împreună cu multe alte femei alt, alte familii, mă scuzați, noi uh, trebuie uh, să uh, găsim o soluție. Israelieni, israelienii nu vor uh, ceda niciodată după 3000 uh, de ani, uh, după Holocaust, israelienii nu vor accepta ocupația, iar noi nu vom uh, renunța la libertatea noastră. Uh, trebuie să încercăm să luptăm sau să încercăm să conviețuim împreună. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule Aramin ultimul vorbitor, doamna Schumacher. Mulțumesc, Irace. M-am aflat de multe ori în Parlament și nu mi-amintesc să fi fost vreodată atât de mișcată. Mulțumesc pentru că ne-ați împărtășit aceste gânduri și uh, felicitări pentru munca pe care o faceți cu Parent Circle. Ați spus că e vremea ca femeile să se așeze la masa negocierilor. Uh, multă înțelepciune și toate uh, comentariile pe care le-ați uh, făcut ne arată calea către speranță, direcția în care trebuie să ne îndreptăm. Ați vorbit și despre inegalitate Secretarul uh, general ONU este în Bruxelles și ne vom uh, uh, întâlni în curând. Vă mulțumim pentru campania pe care o desfășurați. Comisia m-a rugat să vă spun câteva cuvinte despre agenda privind pacea și securitatea și femeile. Cred că Uh, o să încerc să-mi scurtez intervenția, nu vreau să intru în prea multe detalii și cred că aș prefera să discutăm după aceea, însă vreau să spun câteva idei. Sper că inițiativa pe care ați prezentat-o astăzi și ceea ce faceți poate să fie un exemplu pentru crearea de noi parteneriate uh, între israelieni și palestinieni, uh, și sper că pe plan global asta va transmite un semnal de speranță. În ceea ce privește agenda femei, pace și securitate, știu, știm că în uh, uh anul 2000 am semnat rezoluția ONU 1325 a fost uh, prima oară în care Națiunile Unite au transmis un semnal important în legătură cu cât de important este ca femeile să participe la negocieri. De atunci au fost uh, elaborate multe rezoluții, norme și standarde. Anul trecut uh, am trecut în revistă ce s-a întâmplat în cei 15 ani de când a fost semnată rezoluția. La vremea respectivă, Consiliul de Securitate ONU a adoptat rezoluția 2242 uh, care uh, plasează femeile pe un loc foarte important în contextul uh, provocărilor tot mai mari, persoanele strămutate pe plan intern, pandemiile și așa mai departe. Este singura rezoluție care a recunoscut noile probleme care au apărut, însă această rezoluție uh, îndeamnă și uh, la o mai mare participare a femeilor în funcții de conducere uh, pentru a contracara actele de violență la care asistăm. De asemenea, se cere ca cel puțin 15% din finanțarea uh, ONU și a statelor membre să fie canalizată uh, pentru uh, grupurile, organizațiile de femei care militează pentru securitate și pace. Dacă ați beneficia de astfel de uh, finanțare, cred că ați putea să faceți progrese semnificative. De asemenea, dacă analizăm uh, cifrele acum, foarte puține femei participă la negocieri până în prezent. Într-un uh, studiu care a fost uh, făcut în 1992, am văzut că dintr-o uh, mostră de 31 de studii, numai 2% din mediatorii șef, 4% din martori și semnatari și 9% din negocie- negociatori erau femei. Uh, este uh, un procentaj uh, extrem de mic și ne mișcăm cu viteza melcului, din păcate. 4% dintre victime și semnatari. Dumneavoastră sunteți uh, persoane care ați asistat. Poate că odată o să reușiți să uh, ajungeți la pace. E important ca uh, femeile și bărbații, uh, societatea civilă să fie parte integrată a procesului de pace. De asemenea, în forțele polițienești și în armată, participarea femeilor este încă la un nivel scăzut, în ciuda faptului că știm că acest lucru are un impact mare mai ales atunci când este vorba de violența împotriva femeilor. Uh, ar fi important să existe mai multe uh, polițiste. Uh, de aceea se cere o schimbare în planul nostru pentru securitate și pace în rândul femeilor. Ceea ce doresc de asemenea să menționez faptul că reconcilierea, pacea, Uh, sunt legate uh, de uh, împuternicirea femeilor, crearea de situații în care femeile să fie văzute nu numai uh, ca și victime, ci și ca agenți ai schimbării. Și vreau să mă opresc astăzi aici și să vă văd ca un agent al schimbării. Vă mulțumesc uh, pentru tot. Muchas gracias, señora Schumacher. Y ahora abrimos un turno de, de intervenciones eh, para que las eh, diputadas. Mulțumesc, doamna Schumacher. Eh, acum eh, vreau să deschidem discuțiile. Cine dorește să intervină? Președinta, eh, mi-a legat... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mă bucur foarte mult să văd uh, reprezentanții unei organizații exemplare și inovatoare. Cred că oricine ascultă povestit uh, poveștile protagoniștilor, cred că asta reprezintă o lecție pentru noi toți, o referință din punct de vedere politic, dar și o lecție de viață și asta este foarte, foarte important. prezența dumneavoastră aici. Este legată de rolul femeilor în rezolvarea conflictelor. Nu e doar o problemă de valori, nu e doar despre importanța egalității și participării femeilor și extinderii rolul obiectiv, util și productiv al femeilor în societate. E vorba și despre interes. Nu este acceptabil, nu este acceptabil să pierdem acest talent, să pierdem abilitatea și capacitățile la jumătate, mai mult de jumătate din populație. Și de asemenea, s-a dovedit că negocierile, rezolvarea conflictelor, medierea, prevenirea sunt mult mai eficiente, obiectiv vorbind, dacă femeile au de jucat un rol și dacă femeile au reprezentarea pe care ar trebui să o aibă. Deci nu vom fi productivi și nu vom fi reprezentați corect dacă nu vom reuși să schimbăm această situație, pentru că nu doar vorbim despre justiție și drepturi garantate, avem responsabilitatea vieții oamenilor în mâinile noastre. De aceea este absolut crucial și esențial să folosim toate resursele și instrumentele pe care le avem în Parlamentul European pentru a ne asigura că putem realiza asta și că familiile, atunci când pot face o contribuție importantă, Uh, sunt lăsate să o facă. Numărul conflictelor crește, conflictele durează mai mult. În Europa, cred că trăim într-o perioadă de după secole de conflicte, dar Există din ce ce mai multe conflicte în lume și durata conflictelor e îngrijorătoare. Vorbim de generații pierdute din acest motiv. Evident, uh, uh ca societatea civilă să fie implicată și vreau să subliniez în special rolul instituțiilor, instituțiilor europene în acest caz, în calitate de facilitatori dar și organizațiile și instituțiile locale, consiliile locale, autoritățile locale, în uh, a face să progreseze uh, rezoluția conflictelor, rezolvarea conflictelor. Am văzut că în multe situații, atunci când conflictul este abordat într-un mod integrat împreună cu ONG-urile, lucrurile funcționează mult mai bine. Vă mulțumim încă o dată că sunteți cu toții aici voi merge să văd expoziția și voi folosi broderia, deja o am și sper că vom putea face pași către pace. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Laina, are cuvântul. Buenas tardes, lo primero dar las gracias por su Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor, pentru că sunteți, mulțumesc că sunteți aici. Aș vrea să-mi exprim solidaritatea și respectul față de noastră în special pentru uh, uh, curajul nostru de a recunoaște că e vorba de ocupația teritoriilor palestiniene. Nu e un lucru ușor pentru noastră. Sunt sigur că vă confruntați cu multe dificultăți, dar aceasta este o mișcare care face progrese. Recent am aflat că femei care au luptat în armata izraeliană au început să uh, Uh, vorbească despre abuzurile pe care le-au comis când erau prezente în teritoriile ocupate. Ceva, se produce o trezire în cele două societăți, cred, și în cea izraeliană și în cea palestiniană. Conflictele și violența nu ne duc nicăieri, asta înțeleg oamenii, și atât femeile cât și bărbații, cât și, și izraelienii și palestinienii, cei care uh, practic dau această lecție guvernelor și de asemenea și restul Uniunii Europene, comunitatea internațională, toate aceste lucruri trebuie să continue. Discutam ieri despre rolul femeilor în negocierile de pace. Ne întrebam unde sunt ele când ne uităm la mesele la care se negociază pacea. Spuneați mai devreme, copiii, femei, uh, copiii și femeile sunt Uh, cele mai mari victime în aceste conflicte. Noi suferim consecințele, dar nu ni se permite să ne facem auzită vocea pentru a spune ce vrem. Vrem ce vrem? Vrem pace, vrem război, vrem negocieri. 51% din populația lumii e reprezentată de femei, dar nimeni nu ne ascultă. Deci tot ce pot spune este felicitări. Aceasta este calea de urmat Suntem complet sătui de această situație, de această lipsă de umanitate și credem că și dumneavoastră, pentru că uh, sunt puse înainte alte interese. Este momentul ca societatea civilă să dea o lecție guvernelor noastre. Așadar, vă mulțumesc foarte mult și încă o dată aveți toată susținerea noastră. Muy bien, pues si no hay más palabras... Mulțumesc. Javier, dar să cuvântul? Eu eh, pe respect fără Da, vreau și eu să mă exprim respectul pentru munca pe care o faceți. Pentru că aveți un rol eh, de exemplu a muncii de care e nevoie în situații de conflict. Tocmai în această situație de polarizare, trăim în vremuri în care uh, viața politică este dominată despre discuții, despre ziduri care să se ridice și aici, în Europa, se vorbește despre combaterea terorismului cu toate mijloacele posibile, uh, în timp ce ar trebui mai mult să vorbim despre pace și despre libertate, pentru că acestea sunt valorile noastre. Vreau să vă întreb ce credeți că putem să facem împreună pentru ca să ne aducem contribuția tocmai la pace și la reconciliere. N-ar trebui să cădem în această spirală a violenței și în această retorică a urii și a furiei. Cred că asta înseamnă că zidurile care sunt ridicate nu, nu merg în această direcție. Există mai multe rezoluții ONU care iau poziții foarte clare. Uh, Vreau să știu din partea noastră um, cum putem să susținem și noi mișcarea pe care o reprezentați și vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit aici. La señora Sotrova tiene la palabra. Ano, děkuji. Já velmi krátce bych chtěla tak... Mulțumesc. Doamna Sotra are cuvântul. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce ne-ați împărtășit, pentru poveștile dumneavoastră. Vedeți, mă interesează acest subiect pentru că vin dintr-o familie de evrei și cred că um, calea către pace se găsește în, interior, în interiorul oamenilor. Și faptul că încercați să vă veniți în întâmpinare unii altora ne, ne inspiră și ne dă speranță. Proiectul nostru în Europa este oarecum similar și noi a trebuit să renunțăm la câteva dintre ambițiile noastre pentru a construi această Europa comună. Dorința mea pentru dumneavoastră este să reușiți acest lucru în Israel și în Palestina. Discuțiile politice sunt cruciale, dar fără voința oamenilor de rând, fără schimbarea mentalităților, acest lucru nu va fi posibil. Deci voi face tot ce pot pentru a vă susține. Muchas gracias, señora Sodrova. Y una vez finalizado, aprovecho también que tengo la palabra para... Mulțumesc, doamna Silverman. Pentru că am luat acum cuvântul, aș vrea și eu să pun o întrebare, să vă pun o întrebare. Educația. Aș vrea să știu dacă aveți activități în cadrul, societății, în cadrul asociației noastre care se concentrează pe educație, pentru că mi se pare un lucru fundamental să ne educăm copiii în spiritul păcii, justiției și înțelegerii. E foarte important. Poate asta va aduce schimbări în societate adesea nu uh, ne angajăm față de aceste eforturi pentru că nu se văd uh, rezultatele imediat. Uh, rezultatele durează foarte mult timp până apar, dar nu se poate nega faptul că această educație bazată pe valori este baza a orice. Și nu știu dacă dumneavoastră ca organizație vă ocupați de chestiuni educative cu, cu copii, cu fete și băieți, și nu vorbesc exclusiv despre educație școlară, deci educația de sistemul oficial de educație. Mă gândesc la modalități prin care să îi uh, învățăm pe copiii noștri să nu urască și să trăiască împreună. Julia a cerut cuvântul. am uh, privilegiul de a fi, de a fi întâlnit pe uh, Robin Israel în noiembrie, când am uh, fost acolo cu o delegație a femeilor din țara mea ca să ne întâlnim cu femei izraeliene și palestiniene și aș fi vrut să o îndemn să vorbească puțin despre provocările cu care se confruntă societatea civilă acum. Intervenție fără microfon. Da, nu mă pricep la tehnică. Cum puteți să ne susțineți? Există atât de multe modalități. Mai întâi, spune tuturor că ați auzit și un alt mesaj venit din Orientul Mijlociu și nu mesajul uh, uh, pe care l-auziți întotdeauna de confruntare. Uh, cred că săptămâna viitoare președintele Abbas va fi aici și președintele nostru ce oportunitatea ar fi să le cereți să creeze o, un birou de legătură pentru ONG-uri, pentru că există această amenințare a unei uh, legi privind ONG-urile care, împotriva ONG-urilor care uh, sparg tăcerea. Deci uh, Trebuie să înțelegeți că vorbim de organizații de organizație extraordinară, pentru că e vorba de un proces de reconciliere. Dar pentru reconciliere va trebui să spunem adevărul. Și acești soldați care nu prea știu cum să se prezinte, uh, pentru că ei uh, fac o treabă extraordinară, dar, dar nu, lumea ar trebui să știe că asta este un mare pas uh, pentru procesul de reconciliere în viitor și să se gândească cât de dificil trebuie să fie pentru un soldat să admită ce a făcut Armata israeliană nu e nici mai rea, nici mai bună decât orice altă armată. Asta se întâmplă tuturor oamenilor care sunt puși să lupte și sunt puși în situații care sunt complet aberante, anormale. Uh, uneori când trec pe lângă punctele de control, mă la soldații, mie mi se pare că sunt copii și sunt copii. Și mă întreb cum putem să le, să punem să-i supunem traume la care îi supunem și îi punem să ia decizii dacă o femeie gravidă poate să treacă printr-un punct de control sau nu. Și dacă nu o lasă să treacă, poate ea naște acolo și poate copilul moare. Deci să nu vă imaginați că acest copil vine dintr-o familie care i-a spus duceți-vă și omorâți toți palestinienii. Nu, probabil vine dintr-un background destul de normal, dar asta se întâmplă și ce credeți că fac acești copii când se întorc acasă? Nu pot să le spună părinților ce au făcut și atunci uneori vin și vorbesc cu noi. Dar până atunci poate iau mașina, ia mașina lui taică sus și se duc și se îmbată și după ce fac accidente. Și sunt mai mulți oameni care mor în Israel în accidente rutiere decât în război este nebunie. E mai multă violență domestică decât am avut vreodată și mai multă violență în școli. De ce credeți că se întâmplă asta? Nici o țară nu poate ocupa o țară timp de 50 de ani și să nu se aștepte ca asta să-i uh, afecteze fibra morală. Deci trebuie să învățăm din asta, trebuie să învățăm cum putem schimba modul de a gândi a oamenilor și sufletelor și ați, dumneavoastră puteți întreba, puteți presa și puteți susține Israelul ca să iasă din teritoriul ocupat, pentru că asta cred că ne ajută. Vorbeam în această dimineață de o idee pe care am avut-o. Sunt foarte multe femei care vin din Levant, mă scuzați, deci din Maroc, femei de origine evrească, din Maroc, Tunisia, Libia, Algeria, și trăiesc în orășele foarte mici în Israel, unde nu au aceleași oportunități și, în general, votează foarte la dreapta, foarte la extrema dreapta. Cum putem să ajungem la aceste femei? Pentru că acestea sunt femeile cu care trebuie să vorbim. Deci acesta este un proiect pe care, dacă ați dori să-l susțineți și vorbesc acum despre bani, mă scuzați, e un cuvânt uh, murdar, dar e ceva ce ne trebuie atunci am putea să mergem și să gătim. Știu că vi se pare că e nebunie ce spun, dar în grupul nostru cu femei palestiniene și izraelene am uh, uh, gătit împreună un an de zile și am făcut gemuri și uh, murături, am pus murături și am făcut o carte care se chema Gem Session. Nu ne-am nu, nu de dragul gătitului, ci pur și simplu pentru a avea o poveste a acestor femei care să înțeleagă cine sunt, de unde vin și cum se văd ele. Și uh, s-a creat atâta empatie încât dintr-o dată ne-am gândit că dacă am putea face același lucru cu aceste femei, femeile care vin din toate aceste țări, ele știu să gătească foarte bine. Mult mai bine decât uh, evrecele așchenazii. Așchenazii sunt uh, evreii care au venit din Europa. Și am descoperit că dacă am putea să mergem și să gătim și să stăm în cerc și să uh, ne povestim uh, poveștile, ne spunem poveștile pentru că avem un, un uh, proiect extraordinar numit Istorie prin ochiul uman și apropo vorbeați de educație. Uh, lucrăm în școli, dar vorbim cu tineri de 17 ani, ne concentrăm pe ei pentru că ei sunt la vârsta la care aproape pleacă în armată. Și sigur, majoritatea oamenilor nu vor fi de acord cu mine, dar cred că e mult mai important să educăm adulții, pentru că nu cred că avem timp să așteptăm să crească copiii de trei ani. Cred că situația e foarte dură acum și de aceea facem acest proiect Istoria prin ochii oamenilor, care e un proiect pentru adulți bazat pe povești și primul presupune trecerea la Muzeul Holocaustului, nu pentru a compara suferința, dar dacă nu înțelege acea frică care e parte din uh, ADN-ul poporului israelian, nu vei înțelege cum trebuie să negociezi și dacă nu înțelegi ce simte femeia, o femeie, o mamă palestiniană despre faptul că în 1948 s-a distrus uh, satul și acum uh, aici nu mai găsește nimic uh, unde era înainte fântâna din care bea apă când era copil. Deci astea sunt lucruri care creează empatie. Deci educația adult, pentru adulți și, apropo, am fost uh, ajutați, consiliați de Universitatea Georgetown, care sunt mentorii noștri din Washington și am creat același proiect, istorie prin uh, ochii oamenilor. Și o facem pentru toate profesiile, bă, avocați, educatori, artiști. Este o modalitate de a îi face pe oameni să înțeleagă pe ceilalți. Nu înseamnă că ne îndrăgostim unii de alții și că mâncăm humus, înseamnă că înțelegem uh, să începem să înțelegem povestea celuilalt, ceea ce ne permite o anumită empatie pentru punctul lor de vedere și asta este tot ceea ce putem cere între timp. Îmi pare rău că nu avem luxul de a educa pe toată lumea și mă enervez foarte tare când oamenii îmi spun că palestinienii își învață copiii să urască. Pentru că vă pot spune că dacă aș fi crescut în uh, lagărul de refugiați de Hașa, n-aș fi avut nevoie să mă învețe nimeni să urăsc. Deci trebuie să ne uităm la toate aceste lucruri. Trebuie să ne uităm la uh, mamele cel, copilor de 14 ani care se duc să atace cu uh, coțite și să uh, cum putem să le ajutăm pe mame să înțeleagă potențialul uh, spre violență. Și asta înseamnă că trebuie să creăm uh, o școală a mamelor. Aici iarăși ne putem susține. Deci ceea ce spunem este că un băiat de 14 ani sau de 11 ani care n-au niciun fel de oportunități în viață. Că nu e uh, situația la fel cu nepotul meu de 14 ani care poate să facă ce vrea el, poate juca basket, poate nota și poate merge la o școală democratică. Nu, dacă am 14 ani și sunt palestinian, probabil că n-am nimic de făcut după școală. Probabil că vreau să îl urmez pe tatăl meu, care a fost un erou al celei de-a doua intifada, probabil că nu înțeleg și și cred că sunt invincibil și nu înțeleg ce las în urmă dacă mor. Deci cum putem să ajutăm să educăm pe acești copii? Educând mamele lor, cred eu. Nu, nu spun că sunt împotriva educației, sigur că nu. Noi avem o tabără de vară care este uh, extraordinară pentru copii care și-au pierdut uh, rude și ei vin cu prieteni la început, e foarte dificil, dar apoi încet uh, ei recunosc că sunt la fel și că le place aceeași muzică, că mănâncă aceeași uh, hrană, că râd de aceleași lucruri, dar durează și nu ne cunoaștem unii pe ceilalți. Și asta este problema masivă a Israelului și a Palestinei. Dacă întrebi un uh, copil de 17 ani israelian dacă a întâlnit vreodată un palestinian, va spune nu. Sau, nu știu, poate unul într-o clasă de 35 poate a întâlnit un palestinian. Și când mă duc la o clasă de palestinieni, se uită la mine de ce ar, și de ce ar crede ei că sunt diferite de soldații pe care i-au întâlnit sau de polițiștii pe care, și de bă, coloniștii pe care i-au întâlnit. Pentru că trebuie să discutăm și despre ei, pentru că altfel ei vor deveni mai radicali, acești uh, coloniști. Deci e o situație complexă, e o situație în care nu avem un răspuns uh, alb-negru. E foarte multă zonă gri în uh, conflictul palestino-israelian dar susțineți-ne cu fonduri dacă puteți, pentru că avem nevoie de asta, dar susțineți-ne spunându-le tuturor oamenilor care pot face o diferență să ne ajute pentru a continua cu această organizație, pentru a con- construi un cadru pentru procesul de reconciliere. Am sugerat chiar în această dimineață că Uniunea Europeană ar trebui să organizeze o conferință de reconciliere însemnând că ar invita oameni care au fost implicați în eforturile de reconciliere peste tot în lume și care au creat cadre de reconciliere și de asemenea oameni care au avut experiența personală a reconcilierii pentru a face această ruptură emoțională. Deci sunt multe lucruri pe care puteți face. Nu stați și așteptați să facem noi. Vorbiți cu noi. Vă mulțumesc. I just want to say... It's okay. It's Vreau să spun un lucru referitor la educație. Da, într-adevăr, e foarte importantă educația și în pofida suferinței, poetul palestinian Mahmoud Dervish spune nu am timp să-i urăsc pe cei care mă urăsc, sunt ocupat iubindu-i pe cei care mă iubesc. Aceasta este valoarea pe care încercăm să o transmitem copiilor noștri în viață, dragostea, dar realitatea este foarte complicată. Nu poți să-i înveți să iubească pe soldații care ocupă teritoriul, care îi verifică, uh, îi verifică actele, care îi văd ca dușmani. Mulțumesc. Muchas gracias, eh, insisto. Mulțumesc. Vă mulțumesc, mă bucur. Mi-am dorit mult să fiți astăzi alături de noi pentru a ne împărtăși experiența dumneavoastră personale și munca pe care activitatea dumneavoastră, uh, munca pe care organizația dumneavoastră o desfășoară. Și noi ne exprimăm angajamentul și susținerea pentru activitatea dumneavoastră și sper că ne vom reîntâlni. Sunt sigură că ne vom reîntâlni și sper că până data viitoare lucrurile să se vor fi sper că lucrurile se vor fi schimbat și sper, sper schimbarea să fie pe calea reconcilierii și a păcii. Însă vă asigur că noi, fiecare dintre eurodeputații prezenți astăzi aici, vom face tot ce putem pentru a ne asigura că organizații ca dumneavoastră continuă să muncească spre binele tuturor. Vă mulțumesc foarte mult! Cu aceasta încheiem acest punct de pe ordinea de zi și se încheie astfel și ordinea de zi de azi. Vreau să vă spun că pe 16 iunie va fi următoarea reuniune a comisiei noastre de la 9 la 10, poi mâine, o reuniune comună Comisia pentru Ocupare în cadrul activităților noastre comune referitoare la um,